So, dear uh, colleagues, since uh, the President of the Foreign Affairs Committee has Stimați colegi, pentru că încă nu a ajuns în sală președintele Comisiei, am fost solicitat să conduc eu această întâlnire. Nu știu în ce calitate, poate pentru că uh, mă număr printre cei mai vechi membri ai acestei comisii. Oricum, apreciați dumneavoastră de ce mi-a fost adresată această între rugăminte. Oricum, sper ca președintele nostru, Elmar Brock, să vină cât mai uh, repede. Este pentru mine o plăcere să uh, adresez un cuvânt de uh, salut uh, președintelui Parlamentului, Ahmed bin Mohamed Al Yarvan, președintele Parlamentului Arab și dați-mi voie să îl invit pe oaspetele nostru să ia cuvântul, după aceea vom avea o discuție și sper ca între timp uh, președintele comisiei să sosească în sală și uh, eu mă voi retrage atunci din prezidiu în liniște. Excelență, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să am o intervenție în limba arabă, va fi mai ușor pentru mine. În, în numele Domnului Misericordios, vă spun că îmi face plăcere ca împreună cu colegii mei să vă întâlnesc în această comisie în cadrul cooperării noastre și sperăm că va fi o vizită care va avea caracter regulat, că relațiile se vor consolida între Parlamentul Arab și Parlamentul European. Sperăm că întâlnirea de astăzi uh, este un prim reper pentru uh, pași de coordonare a activității noastre la nivel instituțional împreună cu uh, statele membre din Uniunea Europeană și Parlamentul Arab în folosul popoarelor noastre. Noi, în statele arabe. Încercăm uh, să punem pe picioare această instituție. Parlamentul arab este o prioritate pentru noi și dorim să stabilim relații instituționale cu instituțiile europene, dar și cu parlamentele regionale și uh, Bineînțeles că uh, în principal în relațiile noastre Parlamentul European va ocupa un rol prioritar. Există relații foarte bune cu lumea arabă, există interese economice, dar și interese pe plan uman în cadrul unor parteneriate de creare a unor zone de liber schimb um, cu statele arabe. Această tendință se s-a confirmat prin uh, semnătura pusă pe acordul de parteneriat cu o serie de state arabe uh, și avem chiar acorduri de liber schimb. Uh, continuăm în felul acesta procesul de la Barcelona pentru inclusiv cu Consiliul de Cooperare în zona Golfului. și uh, acordului uh, semnat în 89. Uh, Noi dorim să continuăm aceste eforturi, să le consolidăm, să um, punem pe picioare alte acorduri bilaterale. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, Urmărim cu atenție poziția Parlamentului European um, în cadrul căruia comisia dumneavoastră joacă un rol foarte important în relația cu statele arabe. Um, urmărim evoluțiile din Orientul Mijlociu, conflictul israeliano-palestinian și există obiective comune, interese comune între dumneavoastră și noi este limpede și sperăm că vom reuși să consolidăm principiile bazate pe valorile comune, pe egalitate, pe dorința de pace. De asemenea, valorile umane, interesele socioeconomice, respingem orice uh, idee de discriminare între popoare pe baza de uh, rasă, etnie, religie, limbă. Dorim să uh, trăim într-un climat de prosperitate, de libertate, uh, să uh, trăim fără imixtiuni din afară, condamnăm orice tentativă de ocupație, inclusiv ocupația israeliană în uh, teritorii palestiniene și uh, în uh, regiunile în care există asemenea fenomene în Orientul Mijlociu, sperăm să putem colabora pentru dezarmare, pentru o economie verde. Noi susținem, bineînțeles, valorile comune, interesele comune între instituțiile dumneavoastră și instituțiile noastre. În ce privește problemele din Siria, cred că eforturile care se concentrează la nivelul statelor arabe se îndreaptă în a îndemna Uh, regimul sirian să răspundă așteptărilor populației pentru o guvernare democratică. Regretăm că Siria este în clipa de față teatrul unor imixtiuni străine, iar poporul sirian este cel care uh, suferă, care plătește. Uh, regretăm că în clipa de față există conflicte cotidiene între grupuri armate, că există probleme atât de mari legate de numărul mare al refugiaților din Siria în statele vecine, Uh, și, uh, din păcate, există dificultăți în rezolvarea situației refugiaților. Există forțe interesate ca această criză să continue. De aceea noi trebuie să urmărim cu maximă atenție evoluțiile de acolo pentru ca acest tip de conflict să nu se perenizeze. De fapt, nu trebuie să existe interese în destabilizarea uh, situației din regiune, pentru că inclusiv relațiile economice cu partenerii noștri din zonă se destabilizează. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a încheia acest conflict, ca toate părțile implicate să își uh, revizuiască atitudinea uh, pentru a înceta această criză umanitară. Trebuie luate măsuri de tranziție pentru ca acest conflict armat să înceteze, să se găsească o soluție politică globală care să vină în întâmpinarea aspirațiilor legitime ale poporului sirian. Este în dorința poporului sirian să existe un sistem multipartinic în regiune. Dar trebuie să existe, din punctul nostru de vedere, mesaje clare în întâmpinarea acestor dorințe legitime. Vreau să spun că spațiul de cooperare între dumneavoastră și noi s-a extins în ultima vreme. Există interese comune, există interese care se bazează pe uh, civil, tradiția civilizațiilor noastre și uh, societatea arabă și societatea europeană aspiră să poată colabora într-un climat de coexistență pașnică, să colaborăm pentru a face față împreună provocărilor. Trebuie să uh, avem poziții clare împotriva imixtiunii străine în afacerile statelor arabe, să încetăm să facem declarații care instigă părțile la continuarea conflictului. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să transmit acest mesaj. Mulțumesc președintelui Comisiei dumneavoastră și sper să putem colabora într-o manieră fructuoasă. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte al Parlamentului, pentru această declarație introductivă și aș da cuvântul acum colegului Tenac. Thank you very much, Mr. President. I wasn't expecting... Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă așteptam să mi se acorde mie sau grupului meu primul cuvântul. Bine ați venit, domnule președinte al Parlamentului. Sunt unul din uh, fondatorii uh, grupului de, inter, intergrupului de prieteni a țărilor arabe și Golfului uh, Persic, care se ocupă de situația din țările Orientului Mijlociu, care a fost preocupată de primăvara arabă, de procesul de pace și în cei 14 ani de când sunt aici, uh, am considerat din totdeauna că este important să existe o dimensiune parlamentară pentru toate organismele internaționale, pentru că oferă o mai, multă, mai mare legitimitate, dar și un scrutin suplimentar față de cele care se întâmplă în guvernele țărilor respective. Eh, am văzut și în cazul eh, Ligii Arabe ce eh, importantă a fost intervenția sa în situația din Libia pe vremea dictatorului Gaddafi. Am convingerea că și Parlamentul dumneavoastră va contribui la influențarea și determinarea dezbaterilor care preocupă lumea arabă. Acest Parlament are legături tradiționale cu multe organisme parlamentare eh, supranaționale. Eh, sunt membru al eh, adunării parlamentare a statelor NATO. Știți că există și o adunare parlamentară a Consiliului Europei și Uniunea Europeană va adera în curând la Convenția privind drepturile omului. Ieri a avut loc o mare întâlnire a Euronest Uh, care reprezintă zona învecinată la răsărit cu Uniunea Europeană și uh, cu colegii mei armeni am vorbit ieri, ea uh, mi-au spus că este pentru prima dată că au avut contacte cu cu, cu alți parlamentari și pă, colegilor azeri au spus, uite, niciodată nu m-am întâlnit cu un coleg parlamentar dintr-o țară care este considerată țară uh, dușmană pentru noi. Uh, Eh, dar uite, aici eh, există posibilitatea eh, unor astfel de întâlniri și de aceea salutăm posibilitatea de a discuta despre procesul de pace din Orientul Mijlociu cu colegii noștri parlamentari arabi. În Egipt, anul trecut, am observat cum Parlamentul European a reușit să Uh, oferă asistență uh, profesională uh, de specialitate a Parlamentului Pan-African. Deci, cred că există multe oportunități de îmbucățire reciprocă. Cred că suntem cel mai mare parlament supranațional care este ales direct și eu sunt foarte mândru că fac parte din acest parlament. Even, if, even if I am a British conservative MEP. Chiar dacă sunt un membru conservator britanic. Am câteva întrebări, domnule președinte. O chestiune care uh, uh, pare că nu um, capătă suficientă atenție este a 11-a aniversare a uh, păcii semnate între Israel și uh, vecinii săi arabi. Există o posibilitate de a uh, revitaliza acest moment istoric? Știu că este dificil să atragi Uh, Statele Unite de, de partea arabă, dar cred că ar fi un prilej important. Ieri, uh, în săptămâna aceasta, uh, s-a ridicat embargoul de arme împotriva regimului sirian. Țara mea și Franța au, și-au asumat această inițiativă. Credeți că acest lucru este un lucru pozitiv și putem să ne asigurăm că armele vor ajunge în mâinile rebelilor moderați? Și, și credeți că uh, Convenția de la Geneva, uh, a doua uh, astfel de convenție, conferință care va fi um, condusă cu participarea Statelor Unite și a Rusiei va, va putea fi încunată de succes în aceste condiții. Iar în ce privește Hezbollah și includerea sa eventuală pe lista neagră a organizațiilor teroriste, știți că uh, Uh, în Bulgaria a fost recent un atac împotriva unor turiști isra- israelieni. Uh, în Cipru au fost uh, executate atentate de către aceea se crede că ar fi fost cu autori de, de la Hezbollah. În ce măsură Uh, credeți că s-ar stabiliza sau destabiliza situația dacă Hezbollah ar intra pe lista organizațiilor teroriste, așa numită listă neagră a Uniunii Europene? Mulțumesc. Tenoc. Mulțumim domnului Tenoc. Embargoul uh, de export uh, al armelor nu a fost, nu a fost suspendat și doar că nu a fost prelungit. Doamna Neț. Uh, monsieur le Président, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Parlamentului Arab, pentru că am putut uh, să discutăm deja în franceză împreună, îmi permit să vă folosesc această limbă. Vreau să vă spun în primul rând bun venit în numele Parlamentului nostru și a grupului liberal uh, din care fac parte și aș vrea să vă pun următoarea întrebare. De câteva luni, domnule președinte, îmi pun din ce în ce mai multe întrebări în legătură cu uh, posibilitatea ca Liga Arabă, uh, Consiliul de Cooperare a Golfului și Conferința Islamică, toate aceste instanțe supri, supranaționale uh, în care participă guverne, parlamente ai țărilor arabe și Uh, știu că nu e neapărat același lucru, deci toate aceste instanțe se întâlnesc și mă întreb, în primul rând, cum percep aceste instanțe conflictul care mi se pare esențial între șiiți și suniți, conflict care pare că uh, face aproape imposibilă uh, constituirea unei situații pașnice și mă întreb dacă percepeți vreo posibilitate de a face ceva pentru ca acest conflict să fie mai puțin violent și pentru a-i găsi în sfârșit o soluție. Și un ultim comentariu în acest sens, mi se pare uh, absolut esențial faptul că populația musulmană, ea însăși, este prima victimă, mai mult decât orice alt grup, prima victimă a acestui conflict. Pentru că membrii acest, acestei populații sunt uh, cei loviți uh, cu zecile, cu sutele și cu miile. Deci iată care este întrebarea mea. Nu știu dacă suntem uh, cei mai buni plasați, cei mai bine plasați pentru a pune astfel de întrebări și pentru a ne pronunța, dar aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you and welcome, uh, Mr. President. Uh... Doamna Gomes, mulțumesc și bun venit aici, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu ce au spus colegii mei în legătură cu uh, importanța pe care Parlamentul nostru o acordă Parlamentului Arab și rolului său pentru a face legătura între diversi membri ai săi. Aș avea câteva întrebări care cred că sunt uh, esențiale pentru rolul dumneavoastră. Săptămâna aceasta s-a lansat un raport al Freedom House în legătură cu libertatea presei în lume. Și țările arabe se pare că nu au o situație prea bună în această evaluare care a fost făcută. Există ideea că libertatea presei este un element esențial pentru ca parlamentele să poată fi responsabile uh, de ceea ce fac și să aibă o capacitate de monitorizare bună. Vreau să vă întreb ce credeți că poate face Parlamentul dumneavoastră în acest sens. Un alt domeniu interesant. La Parlamentul European am adoptat chiar săptămâna trecută o rezoluție în legătură cu recuperarea activelor și posibilitatea de a îi ajuta pe cei care reprezintă primăvara arabă să uh, recupereze activele care au fost uh, confiscate de dictatori, de a le recupera uh, și e vorba de bunuri sau active care se află în țările arabe și chiar în Golf ce inițiative are Liga Arabă și în special Parlamentul Arab pentru a susține eforturile realizate de aceste țări? Pentru că e vorba aici de demnitate, de nevoi economice pentru mulți dintre aceștia și e vorba de o chestiune de justiție și dreptate. Și au nevoie de cât mai multă susținere cu putință, mai ales dacă ținem cont de faptul că există și un alt eveniment uh, pervers, să spunem așa, de exemplu o companie din uh, Kuwait care a prezentat uh, o cauză împotriva Libiei pentru profiturile pe care nu le-ar fi primit într-un proiect de dezvoltare al regimului Gaddafi, uh, un proiect care se desfășurase cu acea companie cuveitiană uh, în acel timp. Colegii mei au vorbit despre inițiativa de pace arabă și au întrebat încotro se îndreaptă această inițiativă și eu aș vrea să vă pun această întrebare și de asemenea vreau să mă refer și la Siria. Săptămâna aceasta l-am avut pe președintele adunării generale al Națiunilor Unite aici, care ne spunea că se teme că Siria va deveni un alt Afganistan în mijlocul Orientului Mijlociu. Unii consideră că acest conflict din Siria se transformă într-un război regional și acesta este un război practic între Iran și Arabia Saudită și între șiiți și suniți, practic. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Mulțumesc. Domnule președinte, vă dau cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări relevante. Întrebări care țin de procesul de cooperare între parlamentele noastre. Sperăm să ajungem la un adevărat parteneriat între parlamentele noastre pentru a găsi soluții și pentru a avea rezultate benefice pentru ambele părți. Pentru a răspunde la întrebarea referitoare la procesul de pace în Orientul Mijlociu, noi, în lumea arabă, vrem pacea religia noastră, tradițiile noastre, toate se fundează pe conceptul de pace. Pacea este practic religia noastră. Așa că urmărim întotdeauna toate acele regimuri și lideri arabe care se îndreaptă spre rezolvarea problemelor de genul între israelieni și arabi și dorim să dăm din nou vigoare inițiativelor de pace. Suntem convinși, credem în soluția celor două state, Credem de asemenea că poporul palestinian are dreptul legitim de a trăi într-un stat sigur, cu frontiere sigure. Iar în ceea ce privește uh, procesul de pace, noi îl susținem pe deplin. Dacă am cere Parlamentului Arab să fie parte la negocieri, pot să vă spun că suntem gata pentru a o face și pentru a susține această orientare. Referitor la arme și la ridicarea embargoului de arme pentru Siria. Noi n-am dorit să aruncăm paie pe foc. N-am dorit să existe și uh, mai multe echipamente și muniții în zonă. Regimul sirian uh, utilizează violența, omoară oamenii, tinerii, copiii, lucruri pe care Parlamentul nostru le contestă. Noi suntem împotriva războiului și dorim o soluție pașnică, însă în același timp am dorit să se facă eforturi, pentru că nu putem conta doar pe bunavoință a părților. Avem nevoie de acțiuni. Iată că au trecut doi ani de când Siria se află în război și nu știm până unde se va putea ajunge, până unde va merge acest război. Pentru că există aici părți uh, implicate care au uh, roluri uh, nu prea plăcute lumii arabe și care reprezintă interese opuse atât arabilor cât și europenilor. Iar destabilizarea regiunii nu este bună pentru nimeni, pentru interesele noastre comune și nu uh, este bună pentru pacea la nivel internațional. Așa că continuarea războiului în Siria va permite și continuarea violenței, a terorismului. Susținem toate părțile care doresc o soluționare a acestui conflict și bineînțeles că soluția și răspunsul se află în interior, dar și părțile externe, cum ar fi Statele Unite, Europa, statele membre, Parlamentul European și ele ar trebui să joace rolul său activ și pozitiv în același timp. Dacă vrem să facem uh, reuniuni și dacă așteptăm al doilea mandat al președintelui Obama, iată, am așteptat deja prea mult al doilea mandat al președintelui uh, Obama n-a adus uh, cine știe ce beneficii. Ce vom aștepta atunci? Vom aștepta alegerile din uh, Iran sau un nou președinte iranian pentru a vedea soluționate și pentru a analiza aceste chestiuni, pentru a le vedea dintr-un alt punct de vedere? Nu, n-ar mai trebui să pierdem vremea, pentru că sute de mii uh, sunt victimele regimului Assad. E vorba de arme care sunt utilizate de acest, acest regim, arme ale uh, rușilor și iranienilor, un lucru pe care noi îl detestăm. În ceea ce privește Hezbollahul, și aici aș vrea să răspund întrebărilor care au fost puse în acest context. Noi, în uh, Parlamentul Arab și în lumea arabă, în general, suntem musulmani, suniți, uh, șiiți, creștini și așa mai departe. Cu toții ne aflăm sub aceeași umbrelă mare a lumii arabe. Dar n-am dori să vină alții să arunce paie, paie pe foc uh, în lumea noastră. Noi refuzăm orice uh, ingerență din partea Europei, a Iranului sau a Statelor Unite pentru a duce la și mai multe violențe în lumea arabă. În ceea ce privește Hezbollahul, Parlamentul Arab a declarat în urmă cu trei luni că urmărirea conflictului armat în Siria ar putea uh, implica și alte părți în acest război. Libanul uh, este și el implicat uh, acum și acesta este doar începutul. Și cred că este o țară interesantă și pentru un Europeană. N-am dori ca și alte țări, precum Iranul sau Iordania, să fie și ele implicate în această criză siriană, pentru că e vorba aici de țările vecine, de țări arabe și noi suntem reprezentanți ai lumii arabe. Iată de ce noi cerem de la această înaltă tribună să faceți eforturi alături de noi, să, nive- să vă alăturați nouă pentru a vorbi la nivel internațional, pentru a vorbi cu membrii Consiliului de Securitate, pentru ca toată lumea să încerce să pună capăt acestei mașini de război în Siria. Și asta chiar astăzi pentru a începe un adevărat dialog și pentru a avea acest dialog, această mașină de război trebuie să se oprească. Referitor la munca în comun pe care o avem. Noi am venit din lumea arabă în calitate de parteneri. Avem relații de lungă durată cu Europa. Relații pe care încercăm să le întărim, să le promovăm, să le susținem. Și toate acestea în interesul popoarelor noastre, a populației arabe și a cetățenilor noștri în interesul generațiilor viitoare ale lumii arabe. Legăturile noastre sunt de natură comercială, politică, culturală și ne aflăm aici pentru a le întări, pentru a le dezvolta și mai mult și pentru a lucra îndeaproape cu prietenii noștri parlamentarii europeni dorim să existe un mecanism de lucru comun și am dori să înființăm un grup comun de lucru care să întărească cooperarea și să întărească interesele arabe în Europa și viceversa interesele europene în lumea arabă. Am dori ca informațiile să fie văzute în contextul cel mai potrivit. Și aici mass media are un rol important de jucat. Mass media poate arăta lucrurile așa cum sunt și Parlamentul European are și el un rol esențial pentru ca informațiile uh, să fie arătate în lumina lor adevărate. Referitor la întrebările doamnei Gomes, în Statele Unite și în Europa există active, într-adevăr, ale fostelor uh, regimuri. În ceea ce privește Parlamentul Arab, acesta uh, n-a primit niciun fel de cerere în sensul examinării acestei chestiuni. La începutul mandatului nostru parlamentar ne-am centrat doar pe acele afaceri, acele chestiuni care ne unesc pe elementele care reunesc lumea arabă și ne îndepărtăm de toate acele chestiuni care ne divizează. De aceea ne centrăm pe chestiunile care întăresc relația noastră cu Europa, cu Asia și cu alte continente. Reafirm aici, încă o dată, faptul că nu vrem să creem și să tulburăm apele, că nu dorim să atingem chestiuni care ar deservi interesele unora. Noi suntem dispuși să lucrăm cu dumneavoastră, cu Europa, cu Uniunea Europeană și am venit aici pentru a deschide noi orizonturi de cooperare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Parlamentului Arab. Și noi suntem de părere că vom putea să consolidăm relațiile cu dumneavoastră în calitate de membri ai unui parlament multinațional, cum sunteți și dumneavoastră. Și va trebui ca și cu Liga Arabă să colaborăm mai bine. Sunt foarte importante canalele parlamentare care urmează să se deschidă pe această cale pentru a putea exercita o influență în favoarea unei evoluții pașnice. În observația eh, dumneavoastră finală, în legătură cu eh, conflictul din Siria, ați spus că este foarte important ca o asemenea zonă de conflict să nu ducă la destabilizarea eh, întregii regiuni, cum este acum cazul Iordaniei și inclusiv al Turciei, țări învecinate cu Siria. Este limpede că asemenea crize în zilele noastre nu se rezumă automat la un impact în interiorul propriilor granițe ale statului aflat în conflict. Eu sper că și contactele dumneavoastră cu președintele Schulz uh, au contribuit la posibilitatea de a extinde relațiile noastre uh, pentru uh, a veni în așteptarea cetățenilor noastre ca influența parlamentară să se consolideze la nivelul Uniunii Europene. De aceea uh, m-a uh, bucurat, dumneavoastră ați fost ales uh, în fine, la finele anului 2012 ca președinte al Parlamentului Arab și deci în prima jumătate a mandatului dumneavoastră ați venit și în mijlocul nostru uh, și uh, cu președintele politicii de comisie, uh, Comisiei de Politică Externă din Parlamentul dumneavoastră, care de asemenea uh, se află aici. Sperăm că vom putea continua dezbaterea noastră rodnică. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici.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 Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor colegi, am plăcerea de a saluta în mijlocul nostru pe domnul Martin Kobler, care este însărcinat special al Națiunilor Unite pentru situația din Irak. Vă mulțumim, domnule Kobler că sunteți din nou în mijlocul nostru. Știm cu ce probleme se luptă Irakul și cu ce probleme vă luptați dumneavoastră implicit în evaluarea situației de acolo. Avem un deosebit respect uh, pentru activitatea și prezența Națiunilor Unite și pentru activitatea dumneavoastră personală din ultimii doi ani. Din câte înțeleg, mandatul dumneavoastră expiră în curând și vă veți îndrepta spre alte uh, activități. Um, cu siguranță nu a fost ușor să fiți uh, prezent în condițiile date timp de mai mulți ani în zonă. Aprilie a fost uh, luna cu cele mai multe victime în ultimii ani conflictele între comunitățile șiită și sunită s-au întețit în ultima vreme. Uh, deplângem 700 uh, de morți printre civiliști doar. Cu siguranță că există și o oarecare legătură cu violențele care uh, vin dinspre Siria. Situația din regiunea de vest Ambar, de la frontiera cu Siria, nu face lucrurile mai simple din potrivă. Cred așadar că de partea noastră este oportun să lansăm un apel către toți liderii religioși și seculari pentru încetarea acestor violențe care le cad victime uh, persoane civile. Trebuie să facem acest lucru și trebuie să ieșim la liman pentru că altfel toate aceste vieți curmate uh, prin violență vor fi, uh, în zadar, vor fi fost în zadar. Mulțumesc, domnule președinte, și dacă îmi permiteți, voi vorbi engleză. Vă mulțumesc pentru invitația făcută. Este a doua, parte, a doua, a doua mea participare la o ședință a FET. Anul trecut am fost deja în mijlocul dumneavoastră și în acest ultim an s-au întâmplat într-adevăr foarte multe lucruri. Așa cum ați spus și dumneavoastră, Irakul se află la răspântie. Pe mine mă îngrijorează acest, acest moment pentru că țara într-adevăr se află în, într-o poziție în care riscă să Uh, alunece înapoi spre uh, trecut. Uh, cunosc trecutul acestei țări când în 2005 până în 2007 am fost ambasador german în Irak și este cumplită această situație în care fiecare se luptă împotriva fiecăruia Uh, uh, nimeni nu vrea să se întoarcă la această situație. Ieri uh, doar, ieri, doar, ieri peste 27 de persoane au murit în, pe străzile Bagdadului și de aceea este foarte important, domnule președinte, să apelăm la politicieni pentru că ei răspund de carnagiul de pe străzile Irakului. Acest lucru trebuie făcut nu doar de noi, ci și de întreaga comunitate internațională. Care este motivul acestor violențe? Multe, soluții, multe uh, probleme nesoluționate. Problemele au apărut nu doar de la ultimele alegeri, ci uh, și după acordul din 2010, care niciodată n-a fost pus în aplicare, ceea ce a stârnit uh, frustrații de uh, partea suniților. Și apoi, din, uh, în decembrie anul trecut, uh, au fost uh, arestați niște bodyguards ai ministrului finanțelor sunit, care a declanșat uh, imediat uh, mase de proteste, inițial pașnice, în Bagdad, în Anbar, dar acum toată lumea se teme uh, de uh, revenirea unui adevărat război civil uh, prin escaladarea acestui conflict. Un alt factor important este conflictul din Siria și, din, uh, și diferitele foctare din regiune. Uh, s-a conturat la Națiunile Unite deja uh, noțiunea de fuzionare a câmpurilor de luptă. Um, Comitatea Internațională nu mai vorbește despre Irak, pentru că toată lumea se e, luptă și discută acum despre Siria. Dar, dar sigur că problema eh, siriană are implicații asupra comunității sunite din Irak. Noi, ca Națiune Unită, nu eh, luăm, eh, nu suntem cu pripartii în nicio direcție, dar apelăm la actorii implicați și încercăm să soluționăm anumite cereri politice ale momentului majoritatea uh, cererilor uh, uh, demonstranților, care degenerează uneori și în, în violență, vizează anumite revendicări, între ele și drepturile omului, separarea de, către, de, de teritoriul irachian a unei anumite comunități, legea amnistiei, mai sunt și altele dar practic parte, părțile implicate nu discută unele cu altele, nu se așează la aceeași masă, nu există un dialog și nu există nicio agendă politică pentru un dialog structurat și toate acestea au condus la situația în care ne aflăm în prezent. Ce, poate face situația, ce pot face Națiunile Unite, ce poate face comunitatea internațională? Din ianuarie anul trecut, când situația s-a înrăutățit, uh, cu, când a apărut uh, uh, demonstrațiile care s-au amplificat cu uh, incidentul de la Hawija, unde, unde au murit în timpul unei demonstrații foarte mulți oameni și unde s-a întețit această confruntare între demonstranți de o parte și guvern în cealaltă parte, noi, națiunile Unite încercăm să uh, păstrăm contactul și comunicarea deschisă cu ambele părți, atât cu guvernul cât și cu reprezentanții demonstranților, fără un pripartit politic, ci încercând să ne concentrăm pe dialogul pașnic. Da? Noi, de exemplu, suntem singura uh, organizație internațională care merge la Ramadi, la Fallujah, la Tikrit, în toate acele zone în care sunt demonstranți dar mergem și în, Amban, în Amman și în Erbil și la Amman și la Dubai, unde uh, există mari comunități uh, sunite. Vrem să le aducem toate la aceeași masă și să elaborăm cu, împreună cu ele o agenda a păcii. Vă spuneam că nu ne atașăm niciuna din părți și încercăm să fim echidistanți. Însă avem cinci principii uh, uh, pe care le urmărim și care au fost agreate uh, atât de guvern cât și de majoritatea demonstrațiilor, care totuși sunt împărțiți. Mai întâi, unitatea și integritatea teritorială a țării trebuie păstrată. Toată lumea, uh, sigur, uh, dorește până la urmă acest lucru. Al doilea principiu este principiul non-violenței. Într-adevăr, toată lumea se teme că trendul revine la violențe, la miliții, la periclitarea uh, civililor. Deci non-violența este al doilea principiu. Și a treia chestiune este uh, eliminarea sectarianismului. Uh, din păcate, limbajul care se articolează este tot mai important, tot mai marcat de acest sectarianism, de diferențe confesionale. Aici ambele părți religio- eh, liderii eh, religioși, dar și eh, cei seculari, demonstranții, trebuie să renunțe la o retorică secta- sectariană. Da? Deci pentru că nu putem permite ca această țară să alunece înapoi la conflictul sunii și a de dinainte. Al patrulea principiu este că toate dialogurile trebuie să aibă loc în temeiul Constituției. Este singura lege funcțională, singura lege pe care o au la dispoziție ca temei juridic ce implicați. Am observat tot mai mult o atitudine negativă a demonstrațiilor față de guvern, față de Constituție. Toată lumea zice, nu, nu, nu, nu. Ei, noi vrem să transformăm această cultură, să spunem, da, da, da. Uh, în loc de nu, nu, nu. Da? Exact, de exemplu, Irakul este un stat federal. Dar federalismul nu este luat în serios în Irak, pentru că nu există o practică a federalismului. În schimb, uh, consecința nu poate fi uh, să uh, părăsim Constituția și cadrul statal. Constituția este singura care poate genera un dialog pașnic și și federalismul, să nu uităm, înseamnă partajarea puterii. Înseamnă uh, capacitarea provinciilor. Acest, acest lucru însă nu se face. Nu există o a doua cameră uh, de reprezentare, nu există un stat uh, federal uh, funcțional din această cauză, deci provinciile nu au un cuvânt uh, de spus încă așa cum ar uh, merită. Și mai este și al cincilea uh, uh, element de partajare financiară a uh, eforturilor. Pentru că Irakul este o țară bogată și în resurse, și în bani, și în resurse umane. Dar finanțele, resursele financiare nu sunt distribuite în, distribuite în mod echitabil. Deci, inclusiv legea împărtășirii, partajării resurselor financiare trebuie să treacă prin Parlament și trebuie adoptată și pusă în aplicare și cererile noastre sunt adresate atât guvernului cât și părții suni. Tendința de a boicota Parlamentul, ten, tendința de a boicota reuniunile parlamentare, tendința de a uh, boicota anumite ședințe și decizii ale uh, cabinetului. Nu face să întărească democrația, ci o subminează tot mai mult. Oricine poate spune că are probleme cu primul ministru dar este, este întrerupt vorbitorul de domnul Higgins. Ce relevanță are asta pentru Camp Ashraf? Domnul Kobler. Important este că știm că uh, Irakul este la o, la o răspândire de căi și că există riscul de uh, recădere în uh, orările trecutului. Și voi vorbi și despre Camp Ashraf. Trebuie, Irakul trebuie văzut într-un context în text uh, regional și trebuie ca comunitatea internațională să se concentreze pe întreaga regiune. M-am întâlnit cu mulți dintre dumneavoastră încă de ieri. Am avut uh, și pe 22 aprilie o uh, concluzie, o set de concluzii ale Consiliului care își exprima îngrijorările în legătură cu situația și evoluția din Irak. Dar acum să mai vorbim și despre eh, un alt conflict nesoluționat, cel între curs și arabi. Aici se discută uh, niște, niște eh, frontiere care uh, deocamdată sunt, uh, să zicem, liniștite. Situația internă este determinată uh, deocamdată de conflictul dintre suniți și Bagdad. Și înainte de a vorbi despre Campașaf, într-o notă pozitivă, pot să spun că există relații eh, încurajatoare între Irak și Kuwait. Eh, conform, eh, țara vrea să iasă din domeniul de aplicare al capitolului 7 al rezoluțiilor Națiunilor Unite și asta este o situație care datează încă din războiul lui Saddam Hussein în Kuwait. Ieri, uh, miniștrii de externe a celor două țări au semnat un acord bilateral cu privire la frontiera, la frontiera comună, ceea ce deja arată o îmbunătățire a relațiilor Irakului, cel puțin cu Kuwaitul. Acum, în legătură cu rolul UE. Cred că am spus-o și data trecută când am fost aici. Noi, Națiunile Unite, din păcate, suntem lăsați singuri în Irak. Avem nevoie de un aliat și acesta poate fi doar unul puternic. Unul puternic ca Uniunea Europeană, ca delegația UE, ca ambasadorul UE, care trebuie să ia, adopte o poziție politică. Știu că acordul de parteneriat este foarte important, că trebuie să vă concentrați pe acela, dar cred că tot mai mult este necesar ca Uniunea Europeană să se concentreze pe asumarea unui rol politic în Irak împreună cu noi. Pentru că vremurile se complică în fiecare zi. O a doua eh, solicitare. Nu izolați uh, Irakul de alte uh, zone. Dumneavoastră discutați Siria, dar nu discutați despre Irak. Uh, sunt, uh, sunt două fațete ale aceleași probleme. Trebuie să priviți regiunea în ansamblul ei. Nu pot să izolez o țară din această regiune de alta. Știu că este dificil, este dificil și pentru Națiunile Unite, dar este important să avem o abordare eh, regională care să includă Irakul, Iranul, Libanul, pentru a putea să reducem eh, consecințele negative a ceea ce se întâmplă deja în prezent. Acum, în legătură cu Camp Ashraf, știu că Uh, Camp Ashraf este un uh, element uh, pe agenda noastră politică, a multora dintre noastre. Aici avem un oarecare impas cu mai multe elemente. Avem aeroportul, avem pe, circa 3.000 de persoane care sunt cazate acolo. Eh, avem încă 100 de eh, membri ai forțelor eh, de ordine. Este tot mai dificilă relația cu mujahidinii, pe care, cu care nu există o cooperare prea bună. Nu există cooperare nici cu Iunani, nici cu MEK, care nu prea comunică cu Iunami, dar există și Uh, dificultăți în relația cu un altul reprezentant uh, pentru Națiunile Unite, al Națiunilor Unite pentru Refugiați, avem uh, câteva relocări, doar 210 către Albania, unele au fost unele persoane au fost acceptate um, în Germania și la Camp Liberty se, se fac niște interviuri pentru soluționarea cazurilor. Chiar azi Uh, au fost uh, chemați 34 de oameni la interviu, dar nu se răspunde la aceste solicitări. Deci există probleme cu uh, gestionarea acestei tabere, Camp Ashraf, și avem o problemă și cu monitorii. Știți că UE finanțează acțiunea cu 12 milioane de euro. Între timp, însă, UNHCR, uh, UNAMI, alte uh, uh, agenții participă cu peste 100 de persoane la fața locului. Activitatea lor este finanțată de UE și de Statele Unite. Apoi, al doilea element care privește Camp Ashraf – după cum guvernul ne-a comunicat, uh, mai sunt 100 de rezidenți în Camp Ashraf uh, care, uh, care sunt acolo pentru a, a proteja proprietatea de acolo. Din noiembrie anul trecut încoace încercăm să încurajăm leadership-ul MK să nominalizeze trei avocați iracheni care să soluționeze problema proprietăților. Eh, dar vă spun încă o dată, nu este opinia mea. Guvernul irachian consideră MK o organizație teroristă și și MK consideră că guvernul deține în mod ilegal eh, rezidenții în Camp Ashraf. Sigur că noi încercăm uh, să prevenim uh, uh, evacuarea aceste 100 de acestor 100 de persoane și încercăm să convingem guvernul să nu recurde la niciun fel de violență. Oricum, în următoarele zile va fi, știm așadar, emis un ordin judecătoresc de evacuare a celor 100 rezidenți din Căpașraf, Ehm, și se va ordona numirea unei comisii pentru evaluarea proprietăților și așa mai departe. Sigur că și rezidenții din Campașa vor, vor angaja avocați pentru clarificarea situației. Guvernul spune, și nu este opinia mea și nici nu este opinia noastră, guvernul spune că, având în vedere faptul că îi, cont, că rezidenții sunt considerați uh, străini uh, cu ședere ilegală, atunci uh, facem cum fac și partenerii noștri internaționali, îi evacuăm. Noi nu ne implicăm nici în situația problematică, nici în alte situații, dar vrem să soluționăm problema într-o manieră umanitară și din punct de vedere umanitar. În al treilea rând, este Uh, avem o problemă uh, cu sistemul de comandă și control din Camp Liberty. Uh, există șapte secțiuni ale, șapte diferite secțiuni în Camp Liberty cu mișcare, mobilitate restricționată între acestea. Noi avem peste 300 de rapoarte de monitorizare de la începutul mm, acțiunii încoace și putem să spunem foarte bine care este structura eh, de comandă și control în Camp Liberty. Eh, este tot mai dificil să tolerăm așa ceva din cauza lipsei de mișcare. Eh, rezidenții din Liberty sunt sequestrați în, în sectoarele lor și există o supraveghere foarte strictă a lor. De asemenea, există o limitare a Uh, asistenței uh, sanitare și medicale. Uh, nu toți rezidenții din Camp Liberty știu că au acces la o clinică irachiană din apropiere și sunt, se împiedică pe, consultarea clinicii și accesul la clinică pentru aceștia. Dar este foarte important să existe posibilitatea unui tratament de calitate pentru rezidenți. Nu există o Uh, informare liberă. Nu există telefoane mobile în, în Liberty. Există un singur canal MEK, nu există televiziune liberă, există doar un circuit închis, nu există telefoane mobile. Asta în secolul 21. Uh, guvernul uh, guvernul irachian n-ar avea o problemă să ofere uh, uh acces uh, necontrolat al internetului pentru cei 3100 de rezidenți. Da? Avem chiar dificultăți în a organiza întâlniri private cu rezidenții din Liberty. În negocierile de la Paris am fost asigurat că monitorii noștri vor avea acces liber uh, Uh, la conversații private cu rezidenții. Uh, acest lucru este din ce în ce mai dificil pentru că există o structură de supraveghere care uh, împiedică pur și simplu acest lucru. Chiar ieri am avut un caz în care acest inspector supervizor au intrat în reuniunea noastră, ne-au declarat suspendată și um, pur și simplu ne-au dat afară. Toate aceste lucruri uh, fac uh, uh, tot mai dificil accesul la rezidenții de la, din Liberty. Deci, practic, este împiedicat contactul cu înaltul comisariat al ONU pentru refugiați. Este, eu consider că este un standard umanitar minim, adică să aibă toată lumea acces la monitor, să poată decide dacă dorește sau nu să părăsească tabăra sau nu. Și, în consecință, uh, se vorbește foarte mult despre dorința unor rezidenți de la Liberty să se întoarcă în tabăra de la Ashraf. Eu susțin acest lucru și am vorbit de mai multe ori cu reprezentanții guvernului pe această temă, dar pentru guvernul uh, irachian asta este o linie roșie. Adică, în realitate, practic este imposibil să te întorci în Camp Ashraf pentru că guvernul nu va admite așa ceva. Eh, deci eh, ieșirea din Camp Liberty este doar către state terțe. Și tocmai de aceea vă încurajez să vorbiți cu guvernul, în special eh, cei care susțineți această cauză, să vorbiți cu membrii guvernului, să spuneți relocarea internă este singura opțiune, pentru că deocamdată doar relocarea externă este posibilă. Și uh, folosiți-vă de, uh, uh, spuneți oamenilor să se folosească de șansa de a întâlni membrii ai înaltului comisariat al ONU. Cei 100, 210 pentru Albania nu sunt, nu sunt un contingent suficient, trebuie să existe și alte posibilități. Din păcate am consemnat și un eveniment terorist 9 februarie. Au fost uciși, opt rezidenți ai uh, uh, câmpului Ashraf, uh, guvern, guvernul irachian era responsabil pentru securitatea rezidenților în Ashraf și Liberty. Noi susținem ca noi, noi susținem toate măsurile de, de apărare pe care le consideră necesare rezidenții din Liberty și suntem de părere că atacul din 9 februarie nu ar trebui să se mai repete. În, încheiere, uh, în legătura cu retorica uh, rezidenților din Liberty și Ashraf, v-am spus că ea, în cazul celor de la Camp Ashraf, este respinsă de guvern, iar Iunami uh, și UNHCR spun că așa ceva nu se poate întâmpla. Numai că avem un, un acord uh, foarte clar cu un altul comisariat pentru refugiat uh, că uh, intrăm și ieșim împreună în acest Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Stevenson, președintele delegației pentru Irak. Thank you very much. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că m-ați invitat uh, să iau cuvântul. A fost interesant să aud la începutul prezentării domnului Colbert cum evaluează dânsul situația în curs de deteriorare în Irak. A menționat cele 700 de morți uh, de luna trecută și lupta sectară din ce în ce mai puternică, care a derivat din acest război civil și dacă nu se iau măsurile necesare de către guvern, atunci lucrurile se vor deteriora și mai tare. Mi se pare că e păcat că doamna Navi Pivi de la Geneva a criticat guvernul irachian pentru numărul masiv de execuții din această țară. Ea compara aceasta cu animalele care erau sacrificate. Și uh, dumneavoastră n-ați spus același lucru la Bagdad. Ne-ați spus astăzi că trebuie să fim atenți să vedem ambele fețe ale monezii pe de o parte, catastrofele și dezastrele care au loc în străzile Irakului, manifestațiile celor care protestează împotriva guvernului, dar spuneați că nu putem să le luăm partea din punct de vedere politic doar lor, să vedem și care este punctul de vedere al guvernului. Și am înțeles acest lucru și am văzut poze cu acești protestatari care au început să se manifeste împotriva monezii euro și împotriva cooperării guvernului lor cu guvernul, guvernele noastre. Dar mi-a atras atenția în special ultima parte a prezentării dumneavoastră în legătură cu Camp Ashraf și Camp Liberty. Ne-ați spus că ați încercat să, să ajungeți la o relocare voluntară a persoanelor de acolo și ați semnat memorandumul de înțelegere unilateral cu guvernul irachian, fără să aveți un acord al celor de la tabăra din Ashraf. Dar, domnule Cobler, dumneavoastră ați venit aici, în fața Parlamentului nostru, cu un dosar plin de poze în care mă arătați pe mine și alți membri ai acestei instituții, printre care și vicepreședintele său, poze luate la Camp Liberty, în care ne asigurați de condițiile de calitate de acolo, de siguranța și securitatea care sunt asigurate pentru persoanele care erau mutate de la Ashraf și de condițiile umanitare de acolo și asigurarea că aceste persoane vor fi relocate foarte rapid după aceea iar după aceea unul dintre funcționarii dumneavoastră și-a dat demisia după o carieră îndelungată la Națiunile Unite și sub jurământ în fața Congresului American, la audierea din luna septembrie anul trecut, a afirmat că dumneavoastră ați aranjat aceste poze. Nu pot să cred că aduceți astfel de poze falsificate pentru a înșela parlamentarii europeni, domnule președinte. Nu-mi vine să cred că faceți aceasta pentru a ne înșela. Așa că atunci când spuneți că a, în februarie a fost un atac și o persoană au murit, după ce ne-ați spus și chiar dumneavoastră că securitatea acestor persoane este garantată, atunci vă întreb de ce la trei luni după acestea nu erau echipamentele necesare pentru acele persoane pentru a le salva viețile de ce ați spus că protestați de aceasta în fața guvernelor? Pentru că ați, i-ați lăsat pe cei de acolo, pe rezidenții de acolo, expuși riscurilor. Mă opresc aici, dar văd de la dumneavoastră că nu există cooperare cu cei de la Ashraf, dar am aici 415 nume de persoane care doresc o astfel de cooperare. Președintele intervine, mai avem și alte persoane care doresc să intervină. Avem doar jumătate de oră la dispoziție și trebuie să acordăm tuturor ocazia și domnului Colbert să răspundă. Mulțumesc și acum uh, doamna Lockviller. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu lucrez în uh, Comisia pentru Drepturile Omului, domnule Cobler, și de aceea întrebările mele poate că sunt minore față de problemele uh, cu care se confruntă această țară. Pentru că există, din păcate, tortură în închisorile din Irak cu, care se soldează cu decese. În același timp există acea comisie independentă pentru drepturile omului. Poate puteți să ne spuneți în ce măsură poate să lucreze acolo și să țină seama de acele probleme. Ați mai spus că Irakul nu trebuie să fie izolat, dar acum există mulți refugiați irakieni din Siria care se întorc, în același timp ajung refugiați din Siria în Irak care este situația acolo. Iar pentru că ați vorbit deja despre Camp Ashraf, ultima dată când ați fost aici, ne-ați îndemnat să facem lobby pe lângă guvernele noastre pentru ca uh, să accepte refugiați din acel camp, pentru că acolo nu uh, trăiesc în siguranță. Acum sunt uimită să aflu că spuneți că nu există cooperare și guvernul meu a fost dispus să accepte uh, câțiva um, refugiați de acolo. Dar um, din păcate, se cunoaște foarte puțin despre aceste programe. Întrebarea mea este cine poate să sprijine delegația uh, Uniunii Europene la fața locului pentru ca rezultatele uh, contactelor să fie mai bune. Mulțumesc! Yes, uh, thank you very much. Mulțumesc, domnul Lambsdorff. Aș spune, în primul rând, că mă bucură să avem o dezbatere largă despre Irak, vorbind despre dificultăți, despre rolul Națiunilor Unite și apelul dumneavoastră foarte clar pentru un rol mai mare din partea Uniunii Europene. Cred că trebuie să analizăm anumite elemente și chiar în dimineața aceasta am discutat rezultatele Consiliului de Ministri și faptul că aceștia n-au reușit să ajungă la nicio concluzie bună în legătură cu Siria, așa că apelul dumneavoastră este și mai clar că trebuie să facem ceva. Și, așa cum spunea și colega mea, doamna Lockbiller, gradul de susținere, de implicare politică care se vede. Vreau să fiți foarte sincer în legătură cu acesta. În al doilea rând, nu pot să cred în uh, asasinatele care sunt uh, prezentate de către organizații precum MEK și așa mai departe, de către persoane care au o viziune distorsionată asupra acestora. Și nu se poate spune că acestea sunt sau ar putea fi considerate niște instituții democratice. Persoanele care susțin aceste organizații sunt alegerile lor, dar i-aș ruga pe uh, colegii de aici să fie foarte sinceri uh, în legătură cu asasinatele care au fost și acuzațiile care au fost aduse la adresa lor. În al treilea rând, aspectul regional este deosebit de important. Ați menționat acest lucru și aveți dreptate. În agenda noastră vorbim în mod normal despre Siria, Muntenegru, și după aceea altele. Și cred că dimensiunea ă, sectară, religioasă, culturală este foarte importantă când analizăm situația acestor țări. Și întrebarea care se pune din nou este ce putem face, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a ajunge la o abordare regională, în special ținând cont de situația atât de dificilă din Siria. Mulțumesc, domnule Lambsdorff. Președintele dă cuvântul doamnei Gomes. Mulțumesc. Domnule ambasador Kobler, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Aș vrea să ne spuneți mai multe în legătură cu înțelegerea dumneavoastră a consecințelor conflictului din Siria asupra Irakului și dacă considerați că există vreo astfel de consecință directă în Irak în această uh, luptă sectară pe care ați menționat-o. Și în ce măsură oamenii din Irak sunt părți implicate în acest conflict? De exemplu, uh, dacă aceste persoane sunt conștiente de aceasta. Și să ne spuneți mai precis ce vreți dumneavoastră atunci când doriți să existe un profil politic mai puternic din partea reprezentanților UE pentru a merge dincolo de acordul uh, actual. Eu pot să spun că uh, respect profil, profilul doamnei uh, Ianis și cred că este în stare să înțeleagă problemele irakiene. Cred că Uniunea Europeană are tot interesul să existe un Irak unit și democratic. Și atunci mă întreb care sunt constrângerile. În trecut, când am fost raportor uh, pe tema Irakului, trăgeam concluziile în raportul din 2008 că există nu doar uh, premisele necesare la nivelul Națiunilor Unite și vreau să vă întreb dacă aceasta este singura problemă sau există și o altă problemă politică a, în legătură, de exemplu, cu instrucțiile pe care le primește sau nu de la Bruxelles. Și acum, în legătură cu gruparea MEK. Aș vrea, domnule președinte, să o rugați pe doamna Ashton să vină aici, în fața noastră, pentru că e vorba aici de 12 milioane de euro din banii contribuabililor europeni care au fost cheltuiți în teorie prin ajutor umanitar, care, bineînțeles, este și aceasta o implicare de tip politic pentru a-i face pe cei de la Camp Ashraf să se ducă în locuri mai sigure, pentru că nu se puteau întoarce în Iran. Dar se pare că nu li se permite acest lucru și chiar se obstaculizează acest uh, proces, așa cum arăta domnul Kobler. Și există dovezi în acest sens. Așa că vreau ca doamna Ashton să vină aici să își uh, să o tragem la răspundere în legătură cu ce se întâmplă sau nu și dacă a primit de la Națiunile Unite sau din partea delegației Uniunii Europene informații în legătură cu ce se întâmplă. Și aș vrea ca cei de la Camp Ashraf să nu aibă libertatea să vorbească direct cu un altul comisariat uh, al refugiaților și cu alte organisme ale Națiunilor Unite. Pentru că nu doresc să susținem în niciun fel acele descalificări în care au fost implicați mai mulți membri ai Parlamentului. Și aceasta pentru a vă descalifica pe persoane precum dumneavoastră și a nu vă da o posibilitate de a vorbi atunci când participanți din partea MEK vin aici să vorbească cu o agendă foarte clară împotriva reprezentanților UE. Mulțumesc! Și acum domnul Cucan este următorul vorbitor. Aș fi vrut să pun o întrebare, dar uh, am să renunț pentru că această întrebare Uh, este foarte asemănătoare cu ce s-a spus deja aici. Acum un comentariu personal pentru domnul ambasador. Atunci când vorbeați în special despre condițiile uh, rezidenților de la Camp Ashraf și Camp Liberty, corectați-mă dacă greșesc, domnule Kobler. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când folosiți uh, descrierea condițiilor de viață săracă a persoanelor de acolo. Problema mea însă este că aveam impresia când vorbeați că ați fi fost un fel de observator foarte obiectiv al situației din afară și eu cred că este responsabilitatea dumneavoastră, domnule ambasador, să-i ajutați pe oamenii aceia, să le îmbunătățiți condițiile de viață. Asta este problema mea. Este doar o observație. Vă mulțumesc. The next speaker is my good neighbor, Mr. Landsberg. Următorul vorbitor este vecinul meu, domnul Landsberg. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kobler, ați susține ideea și necesitatea de a investiga acțiunile domnului Martin Kobler și echipei sale împotriva uh, rezidenților din uh, Ashraf și Liberty, așa cum a fost uh, prezent reprezentată de uh, o echipă de politicieni um, în luna mai, um, reprezentanți ai președintelui Obama, ai secretarului general ONU, uh, ei au fost invitați să întreprindă pași necesari pentru realizarea unei asemenea analize, care ar putea până la urmă să um, clarifice lucrurile legate de um, o posibilă proastă administrare a acestor tabere. Sau uh, dumneavoastră uh, așteptați doar cu uh, răbdare să vi se încheie uh, mandatul, pentru ca în felul acesta cariera dumneavoastră să uh, se încheie nepătată. Pentru că există atât de mulți politicieni irachieni care vă acordă acuză la modul cel mai serios că acțiunea dumneavoastră este catastrofală. O altă întrebare. ce uh, caută autoritatea iraniană într-o țară străină, pentru că uh, există asemenea uh, acțiuni Uh, inclusiv o politică a Teheranului împotriva acestor refugiați care sunt atât de urâți de uh, această administrație. Mulțumesc. Doresc să vorbesc despre integritatea teritorială a Irakului, spune domnul Cacin. Este vorba de riscul unei dezintegrări a acestei țări, iar uh, acest proces continuă să evolueze. Eh, dumneavoastră ați eh, vorbit eh, despre acțiunea unor parlamentari la Bagdad, dar să ne gândim ce se întâmplă cu autoritatea sunită de acolo. Sper că veți încerca să creați o atmosferă mai bună pe viitor. Din nefericire, spațiul politic este atât de otrăvit încât Trebuie să ne concentrăm pe toate uh, soluțiile și scenariile posibile. Întrebarea mea este foarte concretă. Vom încerca să furnizăm uh, acțiuni care să poată să consolideze forțele democratice. Vom putea să găsim instrumentele necesare pentru a putea comunica cu primul ministru Maliki, astfel încât Uh, să stăvilească un comportament uh, pe care noi am putut să-l constatăm până acum. Ce se întâmplă cu numirea uh, ministrilor pentru probleme interne și de apărare care nu s-a produs de atâta vreme? Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să mă refer la problemele de securitate în Camp Liberty. Ați uh, menționat atacul terorist care a avut loc cu câteva luni în urmă. Și după uh, atâtea luni, totuși nu au fost efectuate îmbunătățirile care ar fi putut să fie întreprinse uh, în favoarea uh, condițiilor de viață ale oamenilor din Camp Liberty. Uh, Uh, inclusiv prin uh, crearea unor ziduri de protecție. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac și o observație. Populația irakiană este în mare pericol. 700 de irakieni care nu trăiau în camp Ashraf sau Liberty au și-au pierdut viața în luna aprilie. Aceasta este realitatea. Deci trebuie să înțelegem că domnul Kobler trebuie să încerce să prezinte întreaga situație. Nu este vorba doar de situația celor din Camp Liberty. Situația din întreaga țară este catastrofală și uh, nu Națiunile Unite sunt vinovate, ci alții. Îi dau cuvântul acum uh, domnului Demes Baker. Mulțumesc, domnule președinte și eu uh, am câteva întrebări și mă voi servi de limba maternă neerlandeză dacă uh, dați voie. Aș dori să mă refer la situația din Kurdistanul irachian. Știți că au avut loc uh, alegeri pe 20 aprilie pentru provincii în 12 din 18 circumscripțiile electorale. Pentru mine a fost surprinzător că în paralel au avut loc alegeri și în alte regiuni. Kurdistanul irachian este de iure parte a Irakului, dar de facto este mai degrabă independent și am putut să constat că această regiune devine până la urmă, într-adevăr, de facto independentă. Există o piață de export pentru uh, petrol din Kurdistanul irachian. Aș vrea să știu dacă acest comerț cu Turcia până la urmă pune în pericol uh, integritatea Irakului sau nu. Și în, după aceea, în legătură cu întrebarea pusă de doamna Lochpiller în legătură cu situația și siguranța refugiaților, aș vrea să știu care va fi impactul asupra situației umanitare. Refugiații sirieni uh, uh, creează o problemă. Războiul din Siria poate avea un impact asupra statelor vecine, asupra uh, Iordaniei, de pildă. Poate că uh, iordanienii nu vor uh, reuși să facă față până la urmă în situații uh, pașnică acestei provocări. S-ar putea ca până la urmă conflictul să se extindă. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze, spune domnul Galer, pentru că am venit mai târziu. Da. Poate că în legătură cu întrebarea mea s-a oferit deja un răspuns. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra situației oamenilor din Camp Ashraf și poate că ei ar trebui să fie relocați în alte țări unde să trăiască în siguranță. Trebuie să existe țări care să dorească să îi găzduiască. Câți dintre Eh, oamenii de acolo eh, au șanse să fie relocați. Eh, cu câte țări ați avut contacte în acest sens? Pentru că eu cred că asupra acestor aspecte trebuie să ne concentrăm pentru ca oamenii să ajungă în țări în care pot trăi în siguranță pentru a nu mai trece prin încercările pe care le-au cunoscut în Irak. Sigur că la un moment dat se poate pierde controlul asupra celor care trăiesc în Europa. Dar eu uh, vreau ca dumneavoastră să faceți în continuare demersuri uh, pentru siguranța acestor oameni. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Chelam. Eu aș vrea să vă spun că împărtășim îngrijorările în legătură cu situația din Irak și eventual chiar a deteriorării ei față de situația actuală. Întrebarea este că dumneavoastră, domnule Kobler, ați devenit un fel de persoană, personaj controversat în Irak pentru că o serie întreagă de parlamentari, inclusiv lideri ai opoziției, au cerut demisia dumneavoastră pentru că au avut impresia că sunteți prea apropiate către guverne și dumneavoastră um, uh, ați afirmat că veți încerca să rămâneți uh, echidistant. Înțeleg că este dificil să fii echidistant într-o asemenea țară, dar să uh, ne gândim câte probleme politice există acolo. Există însă peste 300 de mii de oameni în taberele de refugiați. Dumneavoastră, nu puteți să ne dați uh, răspunsuri convingătoare în legătură cu uh, siguranța acestor tabere. Ați mediat până acum, dar dumneavoastră ați afirmat, pe de altă parte, că siguranța acestor oameni va fi garantată, iar după 9 februarie noi am constatat că nu există siguranță pentru ei, s-ar putea să apară noi atacuri de acest gen. Iar în ce privește necooperarea cu uh, oamenii de acolo, mi se pare că este inacceptabilă. Ar, cred că ar trebui să ne unim forțele pentru ca acești oameni să fie scoși în afara Irakului. Nu este posibil să îi ținem acolo în condiții nesigure și sigur că uh, este datoria Națiunilor Unite să găsească soluții și statele membre de asemenea să coopereze. Mulțumesc foarte mult o asemenea reuniune uh, demonstrează că noi avem foarte multe întrebări. Uh, domnul Kobler, sigur că va încerca să furnizeze lămuriri. Dumneavoastră ați spus, domnule Kobler, că există peste 300 de mii de uh, oameni. Nu, este vorba de 40 Bun. Și uh, situația se înrăutățește, nu se îmbunătățește. Noi am acceptat șase oameni, dar suntem o țară mică. Dar în ce privește problemele legate de proprietăți și problema uh, taberei din Ashraf, uh, sigur că lucrurile uh, nu sunt bune deloc. Dumneavoastră, uh, uh spuneți că 100 de oameni care uh, au plecat din Ashraf sunt teroriști. Dar acești oameni nu sunt teroriști. Ați mai spus că acum uh, uh, curtea uh, afirmă că nu vor uh, exista uh, pericole, dar uh, eu cred că atentatul din 9 februarie demonstrează că acești oameni pot în continuare să fie victima unor asemenea atacuri. Deci, ce puteți să ne demonstrați, de fapt, în legătură cu competențele pe care le aveți? Pentru că noi, dacă facem un bilanț, constatăm că lucrurile sunt deplorabile și eu cred că ar trebui să renunțați la mandatul dumneavoastră. Dacă eu aș uh, fi membru al Consiliului de Securitate, cred că v-aș fi concediat. Domnul Cernețchi, excelență, domnule Kobler, eu nu sunt uh, compatriotul dumneavoastră ca cel care va apăra domnul Lambsdorff. Da. Nimeni nu este perfect. Cu doi ani în urmă, Înainte ca oamenii să fi ajuns în Camp Liberty, ați venit în Parlamentul uh, European, ați făcut o serie întreagă de promisiuni, ați spus că în Camp Liberty uh, vor exista cel puțin aceleași, aceleași standard de viață ca în Camp Ashraf și uh, chiar că Liberty va deveni mai sigur decât Ashraf. Ne-ați arătat uh, fotografii în legătură cu uh, acest loc care urma să devină foarte promițător, minunat pentru refugiați. Eu cred că principala problemă este că rezidenții din Ashraf nu au avut încredere în dumneavoastră, nu ați putut deveni un mediator credibil în acest conflict. Și nici uh, rezidenții din Camp Liberty nu au încredere în dumneavoastră. Dumneavoastră păreți a fi mai degrabă partea problemei decât soluție. Nu credeți că ar trebui să demisionați? Vă mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Mai întâi este foarte regretabil că se discută aici despre o singură persoană, când de fapt n-ar trebui să purtăm uh, discuție de despre, despre o singură persoană, ci despre 3100 de oameni care nu sunt în măsură să își uh, determine singur soarta. Un uh, Odinoară luptau cu arma în mână, astăzi luptă fără arme în mână. Dar dumneavoastră, ca reprezentant special al Națiunilor Unite, trebuie să răspundeți la următoarea întrebare. Ce va face, ce vor face Națiunile Unite pentru a soluționa cele mai simple și elementare chestiune de uh, securitate? Uh, domnul Terhaus este uh, un fost membru al unor forțe de menținere a păcii, știe despre ce vorbește. Națiunile Unite au fost parte al unui acord care și-a propus să, să transfere acești oameni. Deci nu vă întreb personal, ci vă întreb ca reprezentant al unui organism internațional. Ce veți face pentru a garanta securitatea acestor persoane deținute? Domnule Kubler, vă rog, răspundeți. Mulțumesc. Aș începe mai întâi cu chestiunile politice. Situația drepturilor omului și execuțiile. Domnul Stevenson a spus, uh, de ce n-ați făcut nimic împotriva execuțiilor? E, am făcut o, o grămadă de lucruri. Ați uh, amintit-o pe doamna Navi Pillai și conferința ei de presă, comunicatul ei de presă. Dar știți că două zile înainte de Navi Pillar, eu am condamnat într-o declarație de presă cele 21 de execuții, pentru că face parte din politica Națiunilor Unite să existe un moratoriu asupra pedepsei capitale. Sigur, Navi Pillai a, a venit în declarația sa cu o frază foarte uh, Uh, foarte utilă și care a avut priză la public, a vorbit despre acele 21 de execuții ca despre niște uh, execători la abator. Dar vă întreb, câte asemenea execuții au avut loc de atunci încoace în Irak? Au fost două imediat după acea dată și după aceea nici una. Nici una. Da? Deci știți că unele lucruri mai, se rezolvă mai bine în mod discret decât uh, în, uh, prin comunicate de presă uh, cu încărcătură balistică. Da? Pentru că asta pune în colț, uh, strânge în colțul guver, actorii din guvern și îi forțe, le forțează mână. Și eu cred că colaboratorii noștri au fost foarte utili în obținerea unei politici de non-executare, de neaplicare pedepsei capitale, ceea ce este parte din mandatul nostru în ce privește tortura, doamna Lochpiller și situația din uh, închisori. La fel pot să vă spune că noi avem o uh, politică foarte răspicată și clară de drepturile omului, uh, pe care o repet aici uh, și în fața primului ministru, cum a făcut-o duminica trecută și în fața presei, spunând că un caz de tortură este deja un caz de tortură în prea mult, în plus. Uh, da? Și uh, uh, lovirile, bătăile în închisori nu sunt excepția, ci sunt uh, regula. Dar ce vrei mai mult? Uh, Mujahidinii tot, spin, tot timpul spun că noi, eu, eu nu vorbesc în, uh, în apărarea lor. Cum să nu? O fac tot timpul. O fac zilnic și eu, uh, să știți că am un trecut ca activist uh, în materie de drepturile omului, deci o fac cu mândrie și o fac chiar în fața unor actori foarte puternici. Deci haideți să nu punem sub semnul întrebării că suntem taciți și că acceptăm uh, tortura. Fiecare caz de tortură este un caz de tortură în plus. Dar cum reduci practic tortura? Cum îmbunătățești situația de drepturilor omului în închisori? Cum reduci numărul abuzurilor? Nu este doar o chestiune de vorbe, ci și de fapte. Apoi, refugiații sunt o problemă foarte importantă. Dumneavoastră vorbiți despre cei 3200, dar noi avem 1,3 milioane de refugiați interni. Avem 300 de mii de refugiați sirieni care și ei care, care și ei pun probleme și securitatea celor peste 100.000 de, mii de eh, refugiați din Siria eh, reprezintă o problemă. Ei sunt eh, deocamdată cazați în niște tabere în, din apropierea frontierei, care pot fi expuse oricând unor atacuri aeriene. Da? Și noi trebuie să ne concentrăm și pe aceștia, în primul rând. Iar în ce privește vizibilitatea, domnule Lambsdorff, vreau să vă ofer un uh, răspuns cât se poate de deschis apreciez uh, activitatea ambasadorului UE. Este o femeie formidabilă, este o fostă colegă de a dumneavoastră și vedeți, uh, se vede foarte clar că este abordare politică. Uh, dar problema relației față de guvern implică și capacitatea de a acționa în sens politic. Este foarte important ca ambasadorul UE uh, să meargă la primul ministru, la viceprim-ministru, la președintele Parlamentului, împreună cu uh, ambasadorul SUA. Ceea ce a început acum 5-6 uh, luni și ceea ce se face de atunci încoace, transmițând un mesaj foarte important politic, nu doar pe tema pedepsei capitale, ci Uh, reprezentând, practic, uh, demonstrând puterea pe care UE și SUA le au împreună. Domnule prim-ministru, uh, domnule președinte al Parlamentului, aveți răspunderea de a nu lăsa țara să decadă, să se destrame. Asta este mesajul pe care ele, acești doi ambasadori îi transmit. Am am uh, luat notă de phasing out-ul de, al uh, EULEX, miseul uh, EULEX, dar eu aș vrea să văd mult mai prezente stelele de pe drapelul european în Irak. În ce, în ce privește reforma administrării, administrației judiciare, activități civile, activități de instruire a Uh, instruirea gărzilor în, în închisori. Acest, uh, acestea sunt domenii în care Uniunea Europeană ar putea participa alătura, uh, alături de, state, de Națiunile Unite foarte ușor și ați putea să vă alegeți 4-5 priorități. Da? Și atât iar în ce privește Parlamentul European, acesta nu-și merită numele. Oricât, ori de câte ori apare o problemă contencioasă, uh, unii boicotează deciziile, alții boicotează chiar uh, uh, prin absența lor. Dumneavoastră, ca parlamentari, ați putea cel mai bine să stabiliți legături cu colegii noastre omologi din Irak să elaborați un plan de acțiune interparlamentar. Dar ori de câte ori aduc în discuție această problemă, atunci mi se spune, da, dar nu putem discuta dacă singura problemă pe agenda noastră comună ar putea fi Camp Ashraf. Eu înțeleg frustrarea dumneavoastră și o împărtășesc în ce privește lipsa de progres. Dar acest subiect nu poate fi singurul subiect în relația cu Irakul. Pentru că deocamdată Camp Ashraf monopolizează relația dumneavoastră față de guvernul, dar și față de Parlamentul uh, irachian. Da? Uh, acest Parlament uh, însă trebuie să-și poată exercita funcția de, democratică. Trebuie să uh, depășim această fază uh, monocolor a, a uh, Eh, centrării doar pe Camp Ashraf. Sigur că împreună cu parlamentarii eh, irakieni se poate dezbăta și problema drepturilor omului și problema închisorilor și torturii și alte teme. Pentru că altminteri, parlament, și inclusiv Parlamentul irakian este ostaticul acestei situații. În ce privește Kurdistanul irakian și relația cu Turcia. Dacă vreți o părerea mea eh, personală, statul nu se va destrăma și în viitorul previzibil Kurdistanul nu se va separa de Irak, Kurdistanul va rămâne parte a Irakului. Membrii Parlamentului irachian de origine kurd au revenit în Parlament și și-au reluat funcțiile relația cu Turcia este foarte bună. Eh, președintele Barzani are relații bune cu eh, omologul său turc, eh, există un armistițiu în ce privește PKK și acest lucru îmbunătățește, ameliorează situația, relația dintre Bagdad și turci. Există însă o problemă între curzii turci și Bagdad. Și pentru asta nu pot decât să vă cer uh, uh, participarea și ajutorul. Dumneavoastră cu colegii dumneavoastră omologi puteți să interveniți cel mai bine. Nu pot să amân niște alegeri doar pentru că uh, un partid se simte prea slab la momentul uh, uh scrutinului. Noi însă, ca Națiunile Unite, suntem foarte slabi în această privință. Noi putem uh, Eh, nu putem decât să eh, solicităm parlamentarilor să nu eh, cedeze în fața presiunilor. Ei au nevoie de sprijinul unor colegi, de sprijinul noastră. Iar în ce privește relația între Siria și Irak, aș spune că multe probleme actuale din în Irak sunt probleme interne, sunt create chiar de Irak dacă Siria și Irakul ar fi, și Iranul ar fi liniștite, tot ar exista situația drepturilor omului, ar exista problema corupției, ar exista problema unor politici economice care nu permit sectorului privat să se dezvolte. Aceste lucruri sunt independente de Siria, dar Siria exacerbează problemele interne irachiene. Tocmai de aceea noi urmărim dinspre Irak și cu mare atenție și evenimentele din Siria. Important este ca toate părțile să poată fi aduse la același, aceeași masă. În ce privește marginalizarea suniților, este că noi nu ne punem de o parte sau de alta, dar invităm guvernul să nu închidă căile de dialog. Unde noi intervenim, intervenim în problemele umanitare, în cele legate de drepturile omului. Deci e important ca guvernul să ia în serios solicitările noastre. Și să știți că nimeni nu are până la urmă interesul de a se reveni la conflictele din 2006-2007 și foarte pe scurt în legătură cu Camp Ashraf. Știți cu toții care este istoria acestei tabere. Memorandumul de înțelegere a fost semnat pentru că a existat o presiune foarte mare, pentru că armata vrea să intre în Camp Ashraf, unde erau 3200 de oameni, asta în decembrie 2011. Și uh, a fost decizia cabinetului, uh, a ministrilor, să uh, uh, uh, dobare cam pe așa prin forță. Și atunci, domnule Stevenson, au murit 45 de oameni în aprilie 2011. Știți foarte bine asta. Și atunci am avut situația în care am încercat să găsim o cale de ieșire din impas. Noi nu ne-am asumat o poziție politică. N-am zis că unii sunt teroriști sau nu. Noi nu-i judecăm, pentru noi sunt oameni. Pentru noi, misiunea aceasta este una umanitară și am avut 10, oameni, 10 eh, întâlniri cu 70 de ore de discuție cu doamna Rajavi. Eh, și pe 26 decembrie, da, sacrificându-mi Crăciunul, am ajuns la Paris și am discutat acest memorandum de înțelegere cu Miram Rajawi. Această întâlnire a fost urmată de nouă alte eh, întâlniri în 2012. Nu a fost semnat niciun document, dar a fost o înțelegere care a fost a obținută cu greu pentru o, o înțelegere pentru a nu se invada Camp Ashraf. Pentru că dacă ar fi a intrat armata în Camp Ashraf, atunci ar fi ajuns la un adevărat Um, Am văzut și în incidentul uh, din Hawija acum două-trei săptămâni Uh, uh, vedeți cu ce forță au intrat, uh, ce, ce, ce brutalitate au intrat forțele de ordine doar pentru a potoli niște demonstranți. Da? Dumneavoastră, dumneavoastră spuneți că v-ați adresat secretariatul general și secretarul general a răspuns foarte clar în paragraful 89 în care și-a exprimat încrederea că a, e, va exista o posibilitate de, ca rezidenții din Camp Ashraf să poată fi recualizați. În același timp, s-a solicitat s-a solicitat din partea secretarului general, secretarului general ca banii care până acum sunt cheltuiți pentru lobbyiști lobbyiștii pe care susțin Camp Ashraf, ca acești bani anume să fie cheltuiți pentru relocare. Asta este uh, un citat uh, aproximativ din, uh, din Ban Ki-moon. Nu știu de unde v-ați scos dumneavoastră informațiile și de, nu știu nu știu ce impresie aveți dumneavoastră despre ceea ce fac eu acolo într-o, într-o atmosferă în care guvernul îți vine din stânga și eh, Al-Qaeda din dreapta și ai și sufi, eh, eh, sufi și salafi și evident este o sarcină în care nu este ușor să satisface dorințele și doleanțele tuturor. Sigur că există oameni care cer demisia mea pentru că consideră că fac o muncă proastă. Să știți că este un semn bun Eh, pe vremea lui Saddam Hussein eh, nu exista așa ceva. În perioada de gloria a MK. Nimeni nu putea cere demisia primului ministru sau a mea. Asta toată lumea o poate face. E perfect. Este expresia unei libertăți, limitate cum e, dar este expresia unei libertăți care se manifestă deja în această țară. Rapoartele pe care le primiți e, eh, sunt exagerate, am relații foarte bune cu domnul Alawi Uh, l-am și sunat imediat când am primit rapoartele din, uh, din, din presă, din mass media, dar să știți că nu vom mai insista asupra acestor chestiuni. Vă recomand paragraful 89 al raportului secretarul general Ban Ki-moon, în care face apel și către grupurile de lobby uh, Eh, de pretutindeni să-și investească eh, banii și resursele în relocarea eh, rezidenților din aceste tabere. Și revin la dumneavoastră, doamnelor și domnilor parlamentari, să ne concentrăm pe relocare. Nu înțeleg, sincer, cum cineva spune că situația de securitate este proastă în țară și în Camp Ashraf, și evident, și eu condamn atacurile teroriste din 9 uh, februarie. E un dezastru, nu ar fi trebuit să se întâmple. Și în același timp să se spună, noi vrem să rămânem în Camp Liberty. Există 210 persoane, domnule Higgins, care ar pot merge în Albania. 210 au fost acceptați în Albania și 100 în Germania. Asta face 310 oameni. 310 oameni au oferte de relocare și eu apelez la dumneavoastră, suporterii uh, eh, uh, eh, MK, să uh, îi convingeți pe membrii MK să părăsească Irakul, pentru că Irakul este, Irakul este o țară periculoasă și în Camp Liberty uh, nu sunt în siguranță. Deci nu poți să zici pe de-o parte că Camp Liberty nu e sigur și după, și după în același timp să spui că uh, stăm acolo că suntem solidari. Da? Eu, eu, primii deja au fost relocați în uh, Albania și, am fost, uh, și eu am fost la uh, Saliberișa și l-am convins să dubleze cifra oamenilor pe care îi primește până la 210. Da? Argumentând cu aceeași insecuritate. Noi nu garantăm securitate pentru nimeni. Securitatea este răspunderea clară a guvernului irachian. Noi susținem rezidenții Uh, din Camp Ashraf, uh, inclusiv cu echipament personal de protecție, dar este un, o tabără irachiană și guvernul este responsabil pentru securitatea și siguranța oamenilor de acolo. Da? Trebuie să vă spun însă că în țară au murit 700 uh, de oameni și luna aceasta avem și mai mari probleme. Alaltă au murit 85 de oameni. Deci nu pot să exclud deloc că a, ceea ce s-a întâmplat în februarie nu se va repeta. De aceea apelul meu, scoateți pe oameni de acolo. About the eviction, about the eviction of the people. Okay. okay. The eviction. Yeah. The evic- Vorbitorul este întrerupt. În ce privește evacuarea, să știți că și pe mine mă, uh, uh, uh mă face să mă tem. Dar să știți că eh, am ajuns la capătul eh, tuturor eh, resurselor, le-am, ne-am epuizat toate resursele. Noi nu suntem nici măcar să mandatați de Paris să dezamorsăm situația prin numirea a trei avocați iracheni. Pentru că oficial persoanele nu sunt acuzate, nu sunt acționate în justiție de guvern. Am spus-o de sute de ori nominalizați niște avocați, dar Parisul nu, nominalizarea, nu numește uh, avocații. Apelez la înțelepciunea noastră de a convinge Parisul să ne mandateze să, uh, să numim acești uh, avocați. Dar uh, noi, la e mail noastre nu se răspunde și noi nu putem face nimic dacă nu suntem mandatați să facem în acest fel. Iar în ce privește evacuările? Is the UN to, uh, on, on the safety? What is the UN doing on safety? We... Ce facem noi pentru securitatea uh, rezidenților? Solicităm săptămânal guvernului irachian să îmbunătățească structurile uh, uh, de securitate. Uh, uh aceste uh, T-boards, uh, uh, panouri în formă de T, au fost, au fost îndepărtate încă la, la început, la cererea rezidenților, când s-a spus că ei se simt ca într-o închisoare. Da? Și știu foarte bine de ce n-am intervenit nici atunci în securitatea uh, Uh, uh, la fața locului. Eu știu că am avut o rezervă față de uh, aceste panouri și pe vremea când s-a preluat tabera de la american. Niciodată n-am spus că este un paradis. Să știți că niciodată n-aș vrea să locuiesc într-un acest, într-o această tabără. Și de, tocmai de aceea am vrut ca această tabere să nu fie permanentă, ci să fie temporare, ca oamenii să le poată părăsi. Uh, situația este una umanitară în aceste tabere. Vă rog, faceți tot ce va stă în putință pentru a rezolva această chestiune de liberă circulație, de libertate de comunicare, ca ei să ni se adreseze, să aibă contactul cu, nostru, cu noi. Parlamentul European, care credeam eu că reprezintă valorile drepturilor omului, a trecut totuși cu vederea aceste structuri în Camp Liberty, unde oamenii sunt deținuți practic în niște secțiuni în care s-au construit 30 de cantine ca, pe, pentru ca să nu se permite ca oamenii să mănânce toți la aceeași popotă, a, a trecut cu vedere acele structuri în care uh, nu li se permite, prin mecanismele de supraveghere, rezidenților să vorbească cu noi. Asta este politica de drepturile ale omului ale, promovată de Parlamentul European? Eu nu cred că este. Sigur, aveți tot dreptul să vorbiți despre tortura în închisori și despre pedapsa capitală, dar nu se poate să susțineți structuri care nu permit libertate, libera circulație și libera circulare și nu permit libertatea de a, per, de a părăsi tabăra. Uh, uh, un, într-o zi un uh, rezident a părăsit tabăra, el nu mergea bine, avea un defect de mers, a fost repede ajuns din urmă și monitorii noștri au vrut să-l intervieveze. Imediat a fost, a fost luat de forțele de poliție și îndepărtat de noi. Deci nu treceți cu vederea aceste aspecte și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Coblen. Ieri eh, am invitat-o pe Iana Mașcova să vină în mijlocul nostru printr-o scrisoare pentru ca să ne împărtășească și punctul său de vedere în legătură cu evoluțiile din Irak. Și eh, de asemenea, doresc să îl invit pe președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Irakian să vină să continuăm discuția pe aceste teme. Eu cred că trebuie să vedem per total dramatismul evoluțiilor din această țară. Pentru că, ă, de fapt, ă, toți irakienii ar trebui să poarte veste antiglonți ă, și să ne gândim că și uh, pe civilii sunt uh, expuși uh, unui pericol să-și piardă viața, dacă doar într-o lună, în aprilie, au existat 700 de morți. Deci toți trebuie să fie protejați. Da, vedem ce este posibil, dar dacă nu există posibilitatea să acționăm în cadrul comunității internaționale, trebuie să încercăm să găsim și mijloacele de presiune, pentru că eu încă acum zece ani, în timpul războiului din Irak, am vizitat această țară, chiar am fost după aceea um, într-o situație conflictuală în propria mea țară. Eu cred că trebuie să discutăm despre acest subiect în statele noastre, pentru că este vorba despre mari acțiuni umanitare, dar, pe de altă parte, nu reușim să creăm niște locuri în statele noastre pentru ca oameni de acolo să fie primiți. Țara mea a pus 100 de locuri la dispoziție, mai multe eh, locuri a pus la dispoziție Albania. Trebuie să vedem ce putem să facem în acest domeniu pentru că eu am aflat că Camp Ashraf se întinde pe 13 uh, kilometri pătrați. Este vorba despre refugiați care sunt considerați a fi ilegali în Marea Britanie. Uh, într-un camp din Sussex există de asemenea o tabără pentru 30 de kilometri pătrați. Pe, păi, ă, cum reacționăm în țările noastre? Să ne gândim ă, ce argumente găsim ă, în acest context trebuie să avem o atitudine fair play. Irakienii spun nu ne dorim acești oameni și noi spunem adesea când e vorba despre uh, Uh, migrația ilegală, că nu uh, ne dorim ca acei migranți să vină la noi. Dar, pe de altă parte, ne dorim ca acei oameni să trăiască în siguranță, să vedem dacă nu putem în capitalele noastre să găsim posibilitatea de a crea mai multe locuri pentru acești oameni. Cei care uh, au contacte trebuie să încerce să organizeze interviuri în Camp Liberty și Camp Ashraf uh, pentru a crea condițiile pentru uh, relocarea acelor oameni. Poate că uh, putem în sensul spiritului umanist să intervenim în ajutorul acelor oameni. De asemenea, e îngrijorător că nu există posibilitatea să accesezi internetul în aceste tabere, că nu există telefoane mobile, că nu există decât uh, un canal de televiziune uh, care, uh, de fapt, este un post propagandistic. Deci există multe probleme. Să vedem dacă așa se desfășoară lucrurile în Camp Liberty pentru că poate că nu guvernul cere acest lucru, ci conducerea acestui camp. Trebuie să obținem clarificări în legătură cu sursele neutre de informare pentru a încerca să venim în ajutorul acestor oameni. Domnule Cobler, eu vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră în cei doi ani de când aveți acest mandat în Irak. Și dacă nu vom mai avea o întâlnire oficială, vă doresc mult uh, succes în noua dumneavoastră misiune și cred că vom putea să colaborăm pentru a găsi o soluționare în favoarea oamenilor de acolo, dacă și ei își vor dori ajutorul nostru. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Äh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi va avea loc cu ușile închise. Ca atare,